Această cerere va fi uh, prelucrată de Comisia juri. Apoi, o a doua comunicare e următoarea. Din partea PPE-ului și socialiștilor și democraților s-au făcut cerere în ceea ce privește numirile în delegații și comisii. Îi avem pe domnul, domnul Breslav Borisov pentru Comisia INTA și pe doamna Francesca Parucio pentru Comisia Libe și de, as- și de asemenea și pentru Comisia CRIM și pentru delegația cu relațiile cu țările Mașric. Există cineva care se opune acestor nominalizări? Se pare că nu e cazul. Atunci, nominalizările au fost acceptate. Momentan nu avem un alt punct pe ordinea de zi, nu avem alte documente pe masă și de aceea, până la votare, întrerupem ședința noastră, până la ora 12.